acumulăm dezavantajele unei astfel de concurențe. Mulțumesc! Thank you, Mr. Bronze. Mulțumesc, domnule Bronz, și acum domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului.